Os Elnuk. Thank you very much. Jó reggelt kívánok! Magyarul. Bună dimineața! Voi eh, vorbi în limba maghiară. Declar ședința noastră deschisă. Următoarea întrebare orală a fost adresată Comisiei. ca prim punct de pe urna noastră de zi. Vreau să dau mai întâi